L'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Gaetano Cofferani. Conform ordinii de zi, avem acum uh, în dezbatere raportul coferate privind implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța cooperativă. Dau cuvântul raportorului domnului Coferate. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh,